Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Am întârziat deja cu 10 minute și ar trebui să începem întâlnirea de astăzi. Vă salut pe toți la această ședință comună a comisiilor AFET-DV privind relațiile de vecinătate, cooperare internațională și noul cadru financiar multianual se desfășoară această întâlnire în legătură cu propunerea Comisiei privind dezvoltarea vecinătății, un instrument de cooperare internațională, o procedură importantă, pentru că trebuie să precizeze modul în care cei 90 de miliarde de euro vor fi cheltuiți în perioada 2021-2027 pentru dezvoltare. Noi suntem colegiuitori și comisiile Comisiile AFET și DEVE, în baza regulii 56, au coresponsabilități. Avem doi coraportori, doi de la AFET, doi de la DV. Coraportorii lucrează la uh, proiectul de raport care urmează să fie finalizat până la sfârșitul acestei luni. Astăzi trebuie să vedem ce va permite să se realizeze uh, prin uh, intermediul noului instrument, pentru că ne dorim o dezvoltare durabilă, stimularea democrației și respectarea drepturilor omului. Vom avea două uh, mici dezbateri. Uh, politica de coeziune după 2020 și după aceea în cea de-a doua dezbatere vom discuta despre uh, modul în care noul instrument financiar uh, ne va permite să ne afirmăm în calitate de actor global. Dar voi da cuvântul și uh, copreședintei. Mulțumesc, David. Am înțeles că avem un grup prezent de la Plan International. Se pare că intră acum în sală. Deci asta doream să vă informez și participă la Bruxelles la săptămâna de acțiune în favoarea fetelor vă informăm despre modul în care Uniunea Europeană uh, uh, își va dezvolta politica externă în baza unor instrumente de finanțare a dezvoltării. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru în această dimineață. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule președinte. Vom trece la prima parte a audierii noastre privind uh, politica noastră de uh, finanțare uh, în domeniul coeziunii și dezvoltării. Există o serie întreagă de întrebări legate de utilizarea acestui instrument, va trebui să fie finalizat regulamentul în baza căruia să fie utilizat acest instrument pentru a putea utiliza acești 90 de miliarde de euro în relațiile cu statele terțe, sprijinim dezvoltarea acestor țări. Deci, ă, așteptăm informații care să fie clarificatoare în cadrul schimbului ă, de ă, opinii pe care îl vom avea astăzi pentru că până în martie anul viitor dorim să putem uh, avea un regulament pentru utilizarea acestui instrument în colaborare cu uh, ONG-urile care îl vor accesa. Politica externă are o importanță deosebită, ceea ce reiese și din uh, tratat. Putem vorbi despre dezvoltare, coerența politicii de dezvoltare și uh, coerența politicilor de dezvoltare durabilă. Și sper că OECD uh, și reprezentanții OECD-ului ne vor aduce clarificări în acest domeniu în ce privește utilizarea instrumentelor disponibile în clipa de față. Doamna Eba Dolman este șefa uh, unității pentru uh, politici uh, în ce privește dezvoltarea durabilă și doamna Alva Fin vine din partea grupului Concord, o confederație a ONG-urilor pentru dezvoltare vor dispune uh, fiecare uh, vorbitor de câte uh, șapte minute și îi dau cuvântul doamnei Dolman. Bună dimineața tuturor, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă mărturisesc că ne-ați propus subiectul privind dezvoltare și finanțare și am ezitat în primul moment, poate și colegii mei din sectorul dezvoltării și cooperării ar fi fost uh, mai uh, potriviți pentru a uh, vi se adresa pentru că pe 24 octombrie va exista o analiză între uh, egali și uh, poate că atunci uh, vom avea unele concluzii. Oricum, însă, vreau să vă spun de ce cred eu că o coerență a politicilor este atât de importantă pentru a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Este și o ocazie pentru mine să clarific de ce uh, este atât de importantă uh, activitatea noastră în domeniul uh, coerenței politicilor, pentru că în cel puțin din 2017 încoace am elaborat proiecte în ce privește dezvoltarea durabilă avem uh, o agendă mult mai amplă față de experiența predecesorilor ne concentrăm pe diversele dimensiuni ale dezvoltării durabile, avem uh, o abordare, există uh, forme multiple uh, de necesitate a dezvoltării. Și nu este vorba de o importanță importanță transfrontalieră a impactului acțiunilor noastre, pentru că există uh, o relație între proiectele pe termen scurt și pe termen lung, între obiectivele naționale și internaționale și trebuie să uh, operăm modificări în uh, instrumentele internaționale pentru ca uh, diversele sinergii să poată să fie valorificate și puse în evidență. Avem o definiție. Cred că este nevoie de uh, Uh, definirea uh, uh, abordării noastre pentru a integra dimensiunile economice, sociale și de mediu în procesul de dezvoltare durabilă și este nevoie de valorificarea sinergiilor în domeniul dezvoltării durabile. Pot să vă ofer câteva exemple. Când există solicitări în domeniul uh, cercetării în ce privește utilizarea resurselor uh, regenerabile de energie, se poate intra în uh, coliziune, în conflict cu alte proiecte. Uh. un alt exemplu, subsidiile pentru noile tipuri de combustibil Trebuie să ne gândim la costurile pentru mediul înconjurător și există costuri sociale în ce privește redistribuirea și impactul asupra sănătății cetățenilor prin poluarea aerului. Ca atare speranța de viață poate să scadă. Există și fluxuri financiare care sunt implicate în spălarea de bani și asta poate să aibă ă, costuri inclusiv asupra situației migranților. Okay. Not <laughs> Okay. Okay. So I think we need to look Cred că trebuie să ne gândim la acest element al uh, relațiilor între uh, bunăstarea pe plan național și uh, în afara granițelor, deci impactul transfrontalier despre care vorbeam. Și Trebuie ca cei care au responsabilități în dezvoltarea politicilor să aibă în vedere acest tip de impact prin politicile comune. Pentru că, de pildă, dacă reducem emisiile de carbon acasă, s-ar putea întâmpla să uh, poluăm uh, în alte regiuni prin importul de oțel din uzine din afara uh, spațiului național. Din acest punct de vedere, trebuie să ne gândim și la subsidiile pentru agricultură în Uniunea Europeană, efecte pozitive asupra securității alimentare, dar există și o risipă de alimente eh, care, de fapt, produc eh, emisii de bioxid de carbon. Trebuie să ne gândim la eh, comportamentul consumatorilor inclusiv în ce privește uh, consumul de fructe sau de uh, boabe de cafea. Trebuie să uh, ne gândim de asemenea la producția de carne în această perspectivă. Iar în ce privește acest instrument NDICI, instrumentul de dezvoltare a vecinătății și cooperării internaționale. Există o recomandare ca Uniunea Europeană să-și simplifice și să-și modernizeze cooperarea, um, să și alinieze regulile conform um, instrumentelor de uh, dezvoltare. Trebuie să se gândească la o corelare între programele domestice, cele regionale și internaționale în uh, întregul set de instrumente utilizate. Cred că uh, raportul subliniază unele concluzii. Um, există progrese în toate aceste domenii. Acest instrument NDICI um, poate să stimuleze flexibilitatea dar trebuie să realizăm de asemenea care sunt prioritățile pe termen scurt, dacă există un risc ca aceste priorități nu cumva să aibă și un impact negativ asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă și a obiectivului de a reduce sărăcia. Există o coerență între diversele surse și tipuri de finanțare și din această perspectivă cred că acest instrument merge în direcția cea bună în ce privește flexibilitatea, sublinierea necesității procedurilor. Este nevoie de uh, acest instrument pentru reducerea uh, gradului de sărăcie, atingerea coerenței în utilizarea resurselor poate să aibă un impact pozitiv, dar trebuie să ne întrebăm dacă um, merge destul de departe, pot să existe și alte posibilități pentru atingerea dezvoltării durabile. Um, iar uh, în concluzie, vedem uh, care uh, sunt uh, elementele necesare în coerența politicilor pentru a atinge dezvoltarea durabilă, dar poate și alți colegi doresc să adauge ceva în timpul dezbaterii. Madame va fin prendre relais.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 Äh, <clears throat> vielen Dank für die Mulțumesc foarte mult pentru pozițiile clare. Cred că sunt uh, solicitări clare pentru raportorii noștri din Parlament pentru a creiona și noi foarte clar uh, situația. Se salută abordarea geografică, faptul că avem obiectivele de dezvoltare durabile în centrul atenției și că avem, iată, astfel ocazia să ajungem la rezultate bune în ansamblu. În raport, în opinia mea, și în poziția Parlamentului trebuie să arătăm clar că combaterea sărăciei are prioritate absolută, că trebuie să respectăm principiile acordului de la Paris și iar în domeniul bunei guvernanțe trebuie să ne îmbunătățim clar. Eu cred că responsabilii din țările în curs în dezvoltare trebuie uh, cooptați, implicați mai mult în acest sens și și acest lucru trebuie să rezulte clar din raport. Euh, la cabine euh, Cabina portugheză e închisă din cauza unui concediu medical, dar membrii pot uh, să vorbească în limba portugheză. Pa écouter en portugais. Nu pot asculta. Pot asculta, nu pot asculta, mă scuzați, limba portugheză, dar pot uh, lua cuvântul în portugheză. Weiter zu sprechen. Eu am să încerc să vorbesc în continuare germană. Încă o dată Buna guvernare este extrem de importantă. Răspunderea elitelor din țările în curs de dezvoltare trebuie îmbunătățită. Și aici trebuie să apelăm la mijloacele necesare. Trebuie să descriem clar care este rolul Parlamentului și cum poate fi consolidat acesta. V-ați referit și la domeniul migrației și eu consider că migrația de fapt se suprapune peste absolut tot. Asta se datorează Clubului Statelor Membre, însă cred că noi, ca politicieni în domeniul dezvoltării, avem poziția proprie, trebuie să facem sigur uh, tot posibilul pentru a reglementa așa cum trebuie migrația, însă trebuie să acționăm pe termen lung uh, și mai puțin cu măsuri pe termen scurt. Ați mai menționat uh, drepturile copiilor, uh, genul, uh, egalitatea de gen, evaziunea fiscală. Cred că și aceste lucruri trebuie clar menționate în raport și mai trebuie să arătăm clar care este rolul nostru în Parlament vis-a-vis -vis de acest nou instrument care oferă, iată, multe abordări pozitive, dar continuă să fie în multe domenii neclar. Mulțumesc! Norbert. Mulțumim, Norbert. Doamna Sargentini, după care doamna Tohar, a, de fapt, doamna Tohar nu este în sală, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă a fost inclus în acest uh, instrument, însă au uh, dispărut clauzele de protecție. Um, o vorbitoare s-a referit la asta, ne-ați putea da mai multe detalii? E un instrument destul de nou. Noi ne-am luptat destul de mult să ne asigurăm că există niște clauze de protecție în legătură cu modul în care sunt uh, cheltuiți acești bani pentru a eradica sărăcia. Cum interpretați dumneavoastră lucrurile? Care este părerea dumneavoastră? Cealaltă întrebare este pentru doamna Dolman. Ați spus că OCD-ul a făcut uh, o evaluare între omologi acum câțiva ani și atunci ați uh, îndemnat Uniunea Europeană să fuzioneze fondurile pentru a fi mai, și să fie mai flexibilă. Ce credeți despre ce avem acum? E o propunere de fuziune, avem mai multă flexibilitate. E una am îndoieli în legătură cu cine va beneficia de această flexibilitate. Însă aș vrea să știu de ce ați uh, îndemnat dumneavoastră la fuzionarea fondurilor și de ce ați spus că ar fi binevenită mai multă flexibilitate, deoarece nu v-ați referit la asta în intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc, Judith. Lola Sanchez are cuvântul acum. Nu este în sală. Alors, euh... Atunci, domnul Ignațiu Corau are cuvântul. E absent și dumneavoastră. Domnul Schaffhauser. Pas toujours, malheureusement. Voilà, pas encore. Bon, merci, Monsieur le Président. Euh... Mulțumesc, domnule președinte. Mă luați cumva prin surprindere. Uh, pe nepregătite. Câteva observații pe care aș vrea să vi le împărtășesc. În primul rând, să sprijinim Africa. Ei sunt vecinii noștri apropiați. Vorba de un miliard de persoane în viitorul apropiat. Și în momentul de față e vorba de faptul că nu sunt locuri de muncă, nu e activitate economică în aceste țări. Pentru asta, din punctul meu de vedere, e nevoie de o reglementare a economiei și o anumită doză de protecționism. Asta e valabil și la noi, dar și la ei. De altfel, când ne uităm la cum s-au dezvoltat țările noastre, ne confruntăm întotdeauna cu acest demers de protecție, de dezvoltare, de deschidere programată a frontierelor. Prima mea observație se referă la acest lucru. Acum, cea de-a doua are de-a face cu mijloacele ar trebui să ne dotăm noi înșine cu mijloacele de a lansa niște procese adevărate de dezvoltare din punct de vedere financiar. Dar cred că nu facem asta de altfel. Am fi putut să creăm între 2012 și 2018 2000 2 milioane 600 de miliarde de monede, practic, sunt bani, s-a dat practic drumul la tiparniță pentru a crea acești bani. Și nu reușim să creăm monedă pentru a crea bogăție și asta e valabil și pentru țările din sudul Europei unde ar trebui să dezvoltăm pentru bogăție dar asta e drept și pentru țările din continentul, de pe continentul african. Al treilea, în al treilea rând, modalitățile de punere în practică a politicii de dezvoltare a dezvoltării. Asta e valabil și pentru noi, dar și pentru țările africane. O piață unică cu o monedă unică îl face mai puternic pe cel puternic și îl slăbește pe cel slab. Deci trebuie să existe o agenție de investiții care să permită să mergi mai în provosime în dezvoltarea țărilor din Sud, însă asta e drept și pentru Africa. Și în privința continentului african, nu, avem, nu jucăm practic cu țările, încercăm practic să ne implicăm cu ONG-urile, însă ONG-urile niciodată nu vor fi adevărați actori ai dezvoltării. Deci ar trebui să ne regândim practic de la capăt modul în care noi ne dorim să organizăm dezvoltarea și să o stimulăm și îmi cer scuze, nu am, am fost prea organizat pentru intervenție. Vă mulțumim, domnule Schaffhauser. Doamna Lözing are cuvântul acum. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Plec de la premiza că multe dintre obiective vor fi analizate consensual de către noi și vor fi definite consensual, pentru că vorbim aici despre foarte multe aspecte ale finanțării. De aceea aș dori să mă refer și la acestea mai în detaliu și cred că ar fi bine dacă am reușit să concretizăm lucrurile ceva mai bine. Un cuvânt cheie în politica externă a Uniunii Europene este flexibilitatea. Și unul dintre colegii din uh, Comisia pentru Dezvoltare s-a referit la acest lucru și cred că ar fi bine să mai avem uh, odată o dezbatere pentru a înțelege ce înseamnă această flexibilitate și ce efecte la modul practic presupune. Din această perspectivă trebuie reflectate lucrurile și de asemenea și din perspectiva contopirii diferitelor uh, instrumente de politică externă, dar și din perspectiva contopirii diferitelor abordări politice. Și aici mă gândesc la contopirea <clears throat> politicilor în domeniul uh, uh, securității și apărării. Și aici colegul de la socialiști uh, s-a referit și la domeniul migrației, iar uh, întrebările și reflexiile mele merg în direcția raționamentului pentru o politică de dezvoltare uh, eficientă, pentru că aici este vorba mai degrabă de combaterea migrației și nu neapărat uh, canalizarea acesteia. Dacă ne uităm la diferitele instrumente, constatăm că din ce în ce mai mulți bani prevăzuți pentru dezvoltare sau uh, bună guvernare sunt folosiți pentru măsuri de control al frontierelor. Cooperarea cu țările africane, de fapt, se concentrează și care ca obiectiv combaterea migrației. De aceea, întrebarea mea este în ce măsură în acest instrument pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare vizează și dezvoltarea durabilă și din punctul dumneavoastră de vădere, contopirea politicii în domeniul securității, respectiv a combaterii migrației, creează mai multă pace și poate asigura mai multă politică în domeniul dezvoltării și foarte important ce dinamică poate rezulta din această contopire și prin acest termen uh, foarte vag al flexibilității. Mulțumesc. Scuze, Îi rog și pe de, invitații noștri să respecte timpul de vorbire. Îi dau cuvântul doamnei Heidi Hautala. Thank you very much, uh, Chair. Um, I think we have a reason to... Mulțumesc foarte mult. Eu cred că există motive să fim uh, preocupați pentru faptul că acest exercițiu care are anumite merite, de pildă această flexibilitate utilizată așa cum trebuie, de asemenea, și uh, contopirea mai multor programe tematice este ceva bun, însă uh, revin la vechea zicală a nu arunca copilul cu copaia și mă refer și la ce spusese doamna Lözing înainte, pentru că eradicarea sărăciei nu mai este în centrul atenției noastre acum. Și mă întreb cum anume putem readuce în centru acest lucru. Am câteva întrebări legate de instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, care este de asemenea incorporat. Mă surprinde faptul că multe obiective și acțiuni specifice în cadrul acestui instrument nu se mai regăsesc în instrumentul comun. Aproape 22 de politici au fost eliminate și aș dori să știu ce consideră experții noștri. Care ar trebui să fie obiectivul acestui instrument pentru a contribui la stabilitate și pace? Și de ce? Concentrar, atenția este asupra creierii de capacități militare. Acest lucru este pentru mine surprinzător, mai ales în cont de faptul că avem o nouă propunere în ceea ce privește nouă facilitate de menținere a păcii europene, care se discută la nivelul Consiliului, care este scopul acesteia. Și apoi din partea OCDE am auzit multe principii importante cu privire la modul în care să se ajungă la implementarea practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și repet acum întrebarea doamnei sergentini, Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest instrument? Cât de bine aplică principiile pe care le promovați dumneavoastră? Merci. Euh, la parole maintenant la... Mulțumesc. Îi dau cuvântul președintei uh, Comisiei David Linda McEwen. I've got questions really, but they're more... Mulțumesc, Charles. Uh, am o întrebare pentru Comisie și pentru SAE, dar și pentru invitații noștri. În primul rând, sunt perfect de acord cu Concord că lipsește în acest proiect um, aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și combaterea sărăciei și Aici se combină multe lucruri. Întreabă Comisia dacă consideră că este o problemă uh, în a consolida acest aspect al propunerii. La fel și în ceea ce privește egalitatea de gen. Avem uh, săptămână europeană pentru fete și... Deci, uh, n-am putea întări oarecum această formulare în uh, conformitate cu ceea ce am prevăzut și în alte documente, unde vrem să întărim această dimensiune de gen. În ceea ce privește schimbările climatice, ieri a apărut raportul IPCC și cred că rezultă foarte clar din acest raport că trebuie făcut mai mult și e clar că acest aspect trebuie întărit și trebuie să avem o coerență politică din perspectiva dezvoltării. Însă aș vrea să știu în partea experților și a comisiei, pentru că e ușor să spunem că pe politica externă Trebuie să avem coerență, dar măsoară OCDE cât de coerente sunt politicile interne ale unei țări uh, în legătură și cu politica lor externă. S-a agreat, uh, de pildă, că BEI să nu subvenționeze uh, centrale electrice pe cărbune, pentru că contribuie la poluare, dar acum am revenit la subvenționarea combustibilor fosili. Nu putem fi coerenți și credibili, pentru că, până la urmă, în joc este credibilitatea noastră pe scena globală. Trebuie ca agenda noastră internă în Europa să se potrivească cu uh, ceea ce facem în politica externă, să și facem ceea ce propovăduim. Acum se negociază directiva cu privire la emisii, auto și așa mai departe. Dacă vrem să avem un mesaj serios și pentru exterior, trebuie să avem o coerență și internă, nu doar în politicile noastre externe. Îmi doresc claritate și din partea Comisiei. Mâine voi vorbi în fața guvernelor locale și aici uh, partea de CSO se pare că s-a redus foarte mult. Dar uh, acești bani vor uh, fi disponibili din partea geografică. Poate ne poate clarifica Comisia aici care este situația. În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare uh, durabilă, am avut un instrument aici care acum este integrat în noul program. Ne puteți oferi precizări și aici, pentru că se contopesc multe lucruri. Ce vreți să schimbați în ceea ce privește modul în care funcționează lucrurile acum? Pentru că sigur că toți uh, avem parte de intervenții din partea lobbyiștilor uh, de la BEI și așa mai departe. Trebuie să înțelegem cum anume va arăta peisajul investițional. Am fost în Ghana săptămâna trecută, care sigur acum a devenit o țară cu venit mediu, dar există această tendință și în țările africane care nu mai vor doar uh, aspectul de ajutor, ci ar dori mai multe investiții. La parole maintenant. Uh... Mulțumesc, Linda. Cu, are cuvântul domnul Preda acum raportor pentru acest instrument. Mulțumesc. Eu voi interveni în calitate de membru al Comisiei DEVE pentru a face o observație de ordin politic, pentru că importanța Africii a fost subliniată și este nevoie să avem o politică coerentă față de continentul african. Suntem cu toții de acord că trebuie să acordăm importanță relațiilor cu Africa, dar nu trebuie să sacrificăm o parte a politicii de vecinătate care este destinată statelor din nordul Africii. Spun acest lucru pentru că a existat tentația de a transforma vecinii din uh, Sud, din uh, ceea ce reprezintă ei astăzi, într-un fel de nou veniți în Africa, deci de a reorganiza relațiile geografice din acest punct de vedere. Cred că uh, nu ar fi o soluție fericită în ce privește relațiile cu Africa, nu trebuie să uităm zona Caraibelor și Pacificului, pentru că avem uh, o tip de politică în care asociem Africa cu zona Caraibelor și Pacificului. Eu cred că trebuie să uh, privim lucrurile cu mai mare atenție în legătură cu ceea ce se întâmplă în Africa, fără să uităm zona Caraibelor și Pacificului. Pentru că până la urmă criterii strict geografice ar putea să creeze un dezechilibru în utilizarea acestui instrument. Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Verca Pira. Kiitoksia puheenjohtaja. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionissa kehitysyhteistyö... Mulțumesc, este extrem de important ca fondurile pentru dezvoltare sau pentru ajutor de dezvoltare din Uniunea Europeană să fie majorate în scopul eradicării sărăciei în Africa. Și este esențial să punem accentul pe parteneriate comerciale. Am analizat cu mare interes această parte a propunerii. Finanțarea dezvoltării și coordonarea acestor politici trebuie să includă și obligațiile din domeniul respectării drepturilor omului, care trebuie să fie un punct de plecare pentru ajutorul domeniul dezvoltării. Trebuie să punem accentul pe drepturile omului atunci când este vorba și de finanțarea dezvoltării și de cooperarea în domeniul dezvoltării. În al doilea rând, aș dori să punctez faptul că multe state membre au cooperări uh, naționale și finanțări uh, în domeniul de ajutorului pentru dezvoltare cu state terțe. Ce fel de coordonare are loc în ceea ce privește aceste finanțări naționale? Atunci când dăm bani din bugetul UE Africii, trebuie să ținem cont de faptul că și statele membre au propriile canale de finanțare. Ce fel de coordonare are loc între ajutoarele naționale și cele UE? Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pentru avizul LIBE, aș dori să-mi exprim întreaga susținere în ceea ce privește cele spuse de doamna Alba Flynn în numele Concord pe diferite puncte. Evident, e nevoie să avem în vedere societatea civilă și ONG-urile ca interlocutori, e un lucru esențial. De asemenea, e nevoie să avem politici pe termen lung dedicate eradicării sărăciei și combaterii catastrofelor climatice, iar în acest sens împărtășesc în special întrebările vis-a-vis -vis de flexibilitate. Ce aș dori să evităm este să nu reușim să răspundem la nevoile cele mai urgente a țărilor cele mai vulnerabile. Aici mă gândesc la țările la sud de Sahara și cele mai puțin dezvoltate și, în schimb, să ne concentrăm, datorită acestei flexibilități, asupra unor obiective de politică externă geopolitice ale Uniunii Europene. Obiectivul trebuie să fie acela al dezvoltării și nu opțiuni uh, și alegeri strategice ale Uniunii Europene. Și mai ales sunt împotriva acestei legături între a condiționa uh, dezvoltarea și apoi securitatea și controlul migrației. Un alt punct important este rolul Parlamentului European în cadrul acestei propuneri a Comisiei se vorbește despre oportunitatea de a informa Parlamentul European atunci când se iau decizii, mai ales în uh, momentele de urgență, pentru pachetele de ajutoare de urgență. Aici, sigur, ar fi util să găsim o modalitate pentru a acorda Parlamentului un rol de control periodic, uh, anual, asupra acțiunilor care vor avea loc în baza acestui regulament. Și datorită tuturor argumentelor pe care le-am amintit, este nevoie de un echilibru mai bun între pilonul tematic și cel geografic, pentru că cel geografic depinde mult mai mult de opțiuni geopolitice în interesul Uniunii Europene, dar nu neapărat în interesul țărilor mai vulnerabile. Mulțumesc! <clears throat> Madame Spinelli. Le rôle du Parlement européen auquel vous faites référence est très important. Rolul Parlamentului European la care v-ați referit este foarte important, dar uh, sigur că noi avem această datorie și nimeni nu va putea să execute acest control în locul nostru. Uh, îi dau cuvântul acum domnului Scholz pentru un minut și jumătate, vă rog, pentru că altfel nu vom putea da ocazia să ni se ofere răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să introduc în discuție și alte două puncte de vedere. Cred că principalele două teme discutate acum sunt flexibilitatea și metodia, metoda mainstream. Și dacă suntem foarte sinceri, și așa cum pe una dreptate a spus și doamna Fin, dacă vrem să considerăm ca valoare de referință obiectivele centrale ale ONU, trebuie să ne punem întrebarea cum anume putem acționa cu acest instrument dacă în interiorul acestui instrument nu există claritate cum anume se transferă banii într-o direcție și alta atunci când este necesar. 1,3% uh, este cota din uh, CFM. Asta este limita noastră. Sper că putem să respectăm acest lucru și negocierile cu Consiliul. Dar întrebarea este cum reușim în acest cadru să ajungem la o abordare astfel încât mainstream ul să rămână criteriul principal. Mai avem timp, 12 ani uh, timp, pentru a pune în aplicare obiectivele pentru 2030. Nu putem să avem tot timpul abordarea că facem politică de dezvoltare pentru alții, ci trebuie să uh, catalizăm restructurarea propriilor uh, uh, structuri economice acolo. Cum anume putem capacita uh, milioanele de oameni din Africa până în 2050 uh, de a-și uh, des, ci de singur destinul. Și un al doilea punct pe care doresc să-l amintesc. Parlamentul European are nevoie de control asupra utilizării mijloacelor financiare din cadrul acestor instrumente financiare între AFET, DEVE, dar și Comisia DEVE. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim în măsură să facem corecții atunci când alocările de mijloace financiare nu se fac în mod corespunzător și de aceea aș pleda și pentru instrumentele actelor delegate, astfel încât Parlamentul să poată fi capabil să acționeze. Da, cuvântul acum și reprezentanților altor instituții, maximum 3 minute pentru fiecare intervenție. Felix Fernandez Scholl, director în Direcția Generală DEFCO. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Va fi o provocare să reacționez la ceea ce s-a spus și să răspund răspund în trei minute și la întrebările care ne-au fost adresate. Mulțumesc pentru organizarea acestei audieri, pentru că este tipul de discuție pe care ne-o doream și uh, uh, e normal colegii de la AFG DEVE să se reunească uh, împreună cu Direcția Generală DEVCO să vedem ce putem face pe plan global. Și uh, a fost o idee excelentă să existe și aceste două dezbateri tematice, pentru că trebuie să ne întrebăm cum rămânem un jucător global, cum putem exercita o influență globală a Uniunii Europene, respectând valorile noastre, ceea ce apărăm în ideea globalizării, regulilor pe care uh, noi le considerăm principii de acțiune. Și uh, uh cred că în ce privește reforma acestui instrument, aceasta trebuia să fie abordarea. Răspunsul este în agenda 2030, care uh, nu ă, mai este doar o doleanță. Agenda 2030 ă, ă, este deja analizată în 15 state membre, în Germania, în Finlanda, la Madrid, la Paris și în Haga. Se discută despre această agendă și statele partenere sunt preocupate de agenda, fie că este vorba de zona Balcanilor, de alte state vecine sau în America Latină. Este o agendă globală. Uniunea Europeană a apărat-o cu insistență, cu uh, cooperarea cu dumneavoastră și uh, trebuie în continuare să ne bazăm pe Agenda 2030 în modul în care ne desfășurăm relațiile economice. Va trebui să încercăm să conlucrăm cu Națiunile Unite în uh, asistarea statelor partenere în realizarea agendei 2030 în toate domeniile politice, dar cred că este o cale bună să introducem subiectul, să spunem că facem acest lucru și prin politica noastră um, um, de cooperare um, pe plan internațional. Și ă, țineți seama și de comentariile Lindei și altor colegi. Ă, ă, Hoibruch va organiza săptămâna viitoare o reuniune în ce privește politica agricolă comună și modalitățile de conlucrare pe plan internațional. Și sigur că trebuie să ne gândim și la uh, coerența uh, politicilor pe plan intern, pentru că noi ne dorim să avem o politică agrară comună, o politică în domeniul migrației comună, ținând seama de uh, coerența politicilor noastre și inclusiv în contextul agendei 2030. Mulțumesc experților care au spus că propunerea Comisiei privind acest instrument uh, NDICI uh, încă are unele uh, probleme care uh, trebuie să fie înlăturate, dar trebuie să valorificăm în primul rând elementele pozitive, să avem o abordare globală privind modul în care interacționăm și dezvoltăm politicile de vecinătate, politica externă, politica în domeniul migrației, a drepturilor omului, politica de gen toate trebuie privite în context. Am auzit unele comentarii în legătură cu accentele care ar trebui puse în anumite sectoare în ce privește agenda 2030. Dar există și experți din statele membre care au introdus uh, obiectivul de 85% uh, la uh, sută um, um, reprezentare de gen. Um, toți suntem conștienți uh, de angajamentele politice asumate și Comisia dorește ca acest plan de acțiune în domeniul egalității de gen să fie stimulat chiar dacă există state membre care uh, încă nu au introdus uh, în legislația națională anumite uh, prevederi încă. În ce privește fondul EFSD, eu nu îmi amintesc exact ce prevedea până acum dar 92% uh, uh, urmează să fie uh, capacitare pe viitor. Trebuie să avem în vedere eficacitatea în domeniul dezvoltării, anumite alte criterii din planurile de acțiune Uh, care trebuie să se bazeze pe uh, reguli uh, generalizate. Spre deosebire de ceea ce avem în clipa de față în ce privește mandatele eh, de cooperare externă. Finanțarea nu va veni din start, ci se va baza pe o programare geografică. Asta înseamnă că noi eh, ne vom ghida după prioritățile noastre în relația cu statele partenere. Este o schimbare de atitudine substanțială când eh, accesăm diverse instrumente financiare. În ce privește migrația, educația și securitatea. putem uh, să tratăm relațiile de migrație în Kenya, Etiopia, Peru, Brazil și nu putem să o tratăm în Maroc și Libia, pentru că uh, uh, Marocul și Libia sunt mai aproape de interesele noastre. cred că dumneavoastră uh, ați urmărit uh, ceea ce face Comisia cu uh, fondul în ce privește fondul fiduciar și cred că puteți fi mulțumiți de modul nostru de operare. Iar uh, noi, într-adevăr, în clipa de față punem un mai mare accent pe criteriile geografice pentru că uh, ne dorim un impact mai mare și rezultate mai bune. Dar sigur că trebuie să coordonăm uh, activitatea noastră cu statele membre în contextul agendei 2030 și trebuie să ascultăm statele partenere pentru că din, eh, trebuie să ținem seama de prioritățile eh, ale Uniunii Europene, dar și de prioritățile statelor eh, partenere. Am avut o intervenție poate prea lungă, dar există și o intervenție a colegilor noștri în îmbunătățirea propunerii Comisiei. Mulțumesc Fernandez Shaw uh, va trebui să intervină și el, dar trebuie să respectăm până la urmă uh, timpul de vorbire. Îi dau cuvântul domnului uh, Filiberto Seriani din partea Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să am o intervenție mai scurtă. Ambele prezentări au fost foarte interesante și uh, am fost încurajat uh, de accentul pus pe elementele pozitive ale uh, instrumentelor pe care le discutăm uh, și asupra nevoii de a avea o mai mare coerență între politicile noastre. O chestiune legată de coerența politicilor. Am auzit unele uh, comentarii pozitive în ce privește politica Uniunii Europene în domeniul comercial, în domeniul agriculturii, dar aș dori să uh, fac trimitere și la o afirmație pe care doamna Mogherini o face uh, frecvent. Când este vorba de migrație și de securitate, și apare teama că uh, această uh, politică uh, nu poate fi finanțată și din fondul dezvoltării. Trebuie să ne gândim ce facem noi în susținerea G5 în zona Sahel, și uh, susținerea noastră pentru eforturi ale Africii. De multe ori, uh, activitățile sunt considerate a face parte din uh, agenda de securitate, dar de fapt noi dorim să rezolvăm problemele instabilității economice din această regiune, să stimulăm dezvoltarea. Iată care este legătura între dezvoltare și problemele sociale care pot să ducă la migrație. Deci, um, în al doilea rând, au fost formulate preocupări în legătură cu riscul de uh, a acorda o mai mare atenție demersurilor pe termen scurt decât pe termen lung, dar 75% din resursele instrumentului NDICI se vor adresa preocupărilor și pe termen lung ale statelor partenere. Și, după cum uh, s-a menționat, cei 92% din uh, uh, capacitatea pentru obiectivele de dezvoltare sunt axate pe principii de planificare pe termen lung și nu pe termen scurt, dar sigur că trebuie să răspundem și la noi provocări Asta nu va fi decât uh, în folosul capacității noastre de a reacționa pe plan global. Am fost încurajat și de unele comentarii privind uh, modul în care putem să combinăm acțiunile statelor membre uh, pe plan global. Încercăm să implementăm acțiuni comune ultimă chestiune în legătură cu o trimitere care a fost făcută în ce privește nevoia de informare eh, regulată din partea Parlamentului în jurul eh, acestui nou instrument. Noi credem că ar trebui să existe schimbări Eh, mai eh, regulate, legate de ciclul politic și nu atât de ciclul administrativ de eh, acțiune. Și cred că și Parlamentul poate să fie de acord cu această poziție. Ultima chestiune. Au fost făcute trimite la obiective politice care nu ar mai putea fi atinse prin noul instrument, dar de fapt, politicile sunt definite în documente politice, iar instrumentul este un instrument financiar. Oricum, însă, în baza sugestiilor dumneavoastră, lucrurile ar putea să fie îmbunătățite. Dar nu trebuie să uh, există un număr excesiv de mare uh, legat de anumite obiective, pentru că uh, un singur instrument uh, s-ar putea să uh, devină insuficient pentru atingerea um, acestor obiective specifice. Îi dă cuvântul domnului Hans Ias, raportor din partea Comitetului Regiunilor pentru acest instrument NDICI. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă numesc Hans Jens. Sunt primar într-o localitate apropiată de Endhofen din țările de jos. Este binevenită participarea mea astăzi aici pentru a afla informații despre uh, proiectele uh, bazate pe acest instrument. Uniunea Europeană este un uh, actor global. Este vorba de propuneri ambițioase, pentru că provocările legate de schimbările climatice sau de uh, internaționalizarea fenomenului migrației sunt uh, mari și trebuie să ne gândim uh, la uh, pilonii pe care politicile noastre trebuie să se bazeze. Există și unele uh, preocupări pentru noi sau îngrijorări pentru că uh, nu putem. Uh, se face trimitere la autoritățile locale, dar uh, finanțarea directă a dispărut din această propunere. Nu va mai exista. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat așa. Pentru că există cereri mari în ce privește cofinanțarea și în ce mă privește trebuie să uh, existe uh, posibilități în uh, noile programări. Pentru că ne întrebăm cât de mare trebuie să fie organizație pentru a putea să facă parte dintr-o asemenea uh, acțiune globală. Până la urmă, cu cât este mai uh, mică o asemenea entitate, cu atât este mai apropiată de cetățean. Deci, trebuie să ne gândim că putem să implicăm și autoritățile locale care sunt aproape de cetățean. Și dacă vorbim despre politica de vecinătate, de politica internațională, de politica de acces la Uniunea Europeană, trebuie până la urmă ca politicile europene să se realizeze inclusiv bazându-se pe contribuția um, autorităților locale. Și eu cred că uh, puteți reține această propunere. Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul doamnei Grizostan, care va lua cuvântul în numele Națiunilor Unite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți să vorbesc în numele Națiunilor Unite la Bruxelles și noi avem unele recomandări în ce privește acest instrument. După cum au precizat și uh, uh, antevorbitorii, noi uh, recomandăm ca uh, să se pună un accent mai mare pe atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uh, Trebuie să ținem seama că principiul nostru este că nu lăsăm pe nimeni în uh, urmă uh, și asta este prevăzut în agenda pentru 2030, iar uh, nevoile acelor grupuri de populație care sunt cele mai vulnerabile, indiferent unde se află pe glob, ar trebui să profite în primul rând de acest instrument am reținut că 75% din fondurile curente uh, sunt destinate să prioritizeze atingerea unor obiective în baza unor criterii geografice, în baza pilonului 3 dar în clipa de față nu există garanția că uh, anumite sectoare uh, cum ar fi sănătatea, educația, obținerea de competențe și de cunoștințe, vor fi plasate uh, sub uh, influența uh, pilonului geografic. Eu cred că uh, trebuie să conlucrăm cu partenerii pentru ca aceste sectoare să nu aibă de suferit. În ce privește incluziunea socială și dezvoltarea umană, am reținut că 20% uh, se referă la incluziune socială și dezvoltare uh, umană, ceea ce este o propunere binevenită. 25% ring fencing trebuie să fie uh, destinați uh, acestei anvelope pentru dezvoltare socială, pentru că uh, trebuie să existe o trimitere explicită la educație, sănătate, locuri de muncă și protecție socială. În ce privește problemele de gen, propunerea de proiect face trimitere la promovarea femeilor, dar noi ne-am dorit să o o abordare mai concentrată pe problemele de gen, să fie incluse niște criterii privind șanse egale de gen ca fiind obligații pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În legătură cu uh, problemele mediului înconjurător, trebuie să ne gândim și la uh, eforturile de combatere a schimbărilor climatice iar în politicile de migrație și acordarea dreptului de azil, trebuie ca um, ajutorul financiar prevăzut în propunerea de regulament să fie inclus într-un tratat global privind o uh, reglementare a problemei în condiții de securitate. Mulțumesc foarte mult. Dau uh, acum cuvântul reprezentantei OECD, doamna Eba Dolman și după aceea doamnei Alba Fin. Uh, thank you. There was a question on the, uh, Mulțumesc foarte mult. A fost o întrebare legată de recomandările OCD din 2012 și mai recente. Opinia OCDE va constitui rezultatul unor discuții ample uh, între țările donatoare OCDE. Și mm, se va discuta pe 24 octombrie la următoarea reuniune. Deci înainte nu v-aș putea spune ce vor spune. În ceea ce privește întrebarea ridicată în discuție de doamna McEvan și de alții, în ceea ce privește uh, importanța de a avea și măsuri interne care să vizeze coerența politică. Întotdeauna a existat teoretic uh, coerență în domeniul uh, ajutorului pentru dezvoltare, dar este foarte greu de aplicat la modul practic. Coordonatorii în acest domeniu uh, se află la nivelul Ministerelor de Externe și este foarte greu să convingi uh, alte ministere uh, cu privire la această linie și să-i uh, convingi despre potențialele um, avantaje. De aceea recomandăm ca această coerență politică să se regăsească în întreg procesul decizional la întregul întregii comunități care se ocupă de acest domeniu de politică. Mulțumesc foarte mult pentru foarte com- multe comentarii de susținere din partea dumneavoastră. Văd că multe lucruri revin în atenție, precum egalitatea de gen, obiective de dezvoltare durabilă, dimensiunea umană. Multe dintre comentariile dumneavoastră s-au axat pe flexibilitate, S-a sugerat de asemenea că poate ar trebui să facem legătura cu obiectele de dezvoltare durabilă, ceea ce cred că este o idee bună, pentru că cred că trebuie să existe o responsabilizare și pentru mecanismul de flexibilitate care mm, nu prea se leagă în momentul de față de obiectivele de dezvoltare durabilă. Cred că cei de la comisie au înțeles greșit ceea ce am spus noi despre geografic și tematic. Nu cred că ar trebui să uh, fie unul din detrimentul celuilalt. Ar trebui să fie legate între ele. Poziția noastră de la Concord este aceea că uh, probabil uh, această diminuare a dimensiunii tematice se datorează flexibilității. Suntem de acord cu abordarea um, geografică, dar spunem doar că trebuie să existe poate mai puțină flexibilitate pentru ca și pilonul de tematic să mai fie util. Pentru că obiectivele propuse acolo nu știu cum se vor realiza cu puțină finanțare prevăzută acolo. Au mai existat întrebări legate de modul în care vedem sau considerăm că uh, s-ar putea consolida lupta pentru eradicarea sărăciei. Am făcut amendamente la articolul 3, obiective principii, la articolul 8, dar și la nivelul considerentelor unde am venit cu propuneri de formulare, er, introducând um, dezvoltare durabilă, eradicarea sărăciei în centrul acestui instrument. Permiteți-mi să răspund și acelor eurodeputați care au vorbit despre ONG-uri și despre faptul că nu ar trebui să mai investim în ele pentru a face dezvoltare. ONG-urile precum uh, cel din care fac parte și eu, Salvați Copii, au o activitate în dezvoltare de aproape 100 de ani. Avem uh, experiență în legăturile nu spunem că totul trebuie să se facă prin intermediul ONG-urilor. Spunem însă că în actualul uh, context, ONG-ul și societatea civilă sunt uh, un aspect cheie pentru clădirea de societăți pluraliste și democratice. Avem multă experiență și de aceea credem că acest element trebuie consolidat. Apoi câteva chestiuni cu privire la FSD. pentru colegul de la Comisie, s-a menționat în regulamentul um, aferent uh, faptul că e nevoie de îmbinarea tuturor măsurilor și acțiunilor din vechiul instrument. Ne-am dorit ca acest lucru să fie reintegrat um, Ceea ce dorim noi să ne asigurăm este că securitatea și dezvoltarea sunt privite din perspectiva securității umane la nivel de comunitate și nu la nivel statal din perspectiva apărării. Pentru că cred că se merge prea mult în această direcție și se ia de la partea de dezvoltare. Cam atât. Și un ultimul lucru. Acum, dacă sau nu statele membre ale Uniunii Europene s-au angajat uh, la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, Austria, de pildă, are mm, o linie bugetară pentru închiderea uh, decalajului de gen uh, obiectivele de dezvoltare durabile nu sunt uh, obligatorii și dacă ne uităm la raportul IPCC, care este terifiant, uh, cel apărut ieri, atunci Credem că este nevoie de o mai ambițioasă uh, combatere a schimbărilor climatice. Uh, Mulțumesc! Uh, am ocazia să îl anunț pe colegul meu, uh, Frank Engel, și dacă fac trimitere la originea sa luxemburgheză, este doar pentru a spune că nimeni nu este perfect. <laughs> Euh, Doamnelor și domnilor, voi avea o intervenție cât mai scurtă. S-au spus multe astăzi, dar nu am putut să urmăresc uh, întreaga dezbatere pentru că m-am întors dintr-o uh, misiune pe continentul european în zone uh, care sunt mai puțin accesibile. Există câteva elemente la care doresc să mă refer în această sesiune de închidere a dezbatere. Migrația, nu are rost să vorbim foarte mult despre ea, pentru că eu sunt convins că va fi necesar să avem uh, un tratament mai profund în anii ce vin Trebuie înțeles mai bine fenomenul, fenomenul trebuie să fie gestionat mai bine pe plan global. Pentru că fără o logică globală lucrurile nu vor putea fi rezolvate, fiindcă impactul este unul global. Deci nu putem să dezvoltăm politici sectoriale în diverse domenii, eh, spunând că nu ar avea niciun fel de legătură cu eh, politicile eh, legate de migrație. În ce privește finalitatea și abordarea instrumentului care ni se propune, eu cred că trebuie să fie supus unui test al realității nu pot să eradichez uh, sărăcia uh, doar uh, străduindu-mă să o fac. Pentru că până la urmă nu avem un control teritorial din acest punct de vedere asupra tuturor regiunilor inclusiv uh, în regiunile care uh, sunt uh, afectate de conflicte armate. Dacă mă gândesc la un stat cum este Nigerul, există 6% din tranzacțiile financiare care sunt oficializate, deci doar din aceste tranzacții financiare. Deci asta înseamnă că 94% din uh, operațiunile comerciale uh, bazate pe tranzacții financiare nu sunt taxate de către stat. Deci bugetul de stat nu poate să aibă încasări din aceste tranzacții pentru a putea după aceea să redistribuie încasările. Cum aș putea eu atunci să uh, influențez în vreun fel eforturile de eradicare a sărăciei. Deci trebuie să fim realiști în acest punct de vedere, um, inclusiv în ce privește finalitatea politicilor noastre în domeniul dezvoltării, în ce privește abordarea geografică am spus de mii de ori că este nevoie de o strategie pentru Africa redactată uh, în colaborare cu Uniunea Africană. Dar uh, decupajul politicilor uh, pe care le promovăm acum nu se bazează pe dimensiunea africană în cunoștință de cauză deci, uh, noi avem uh, politici de vecinătate, politici pentru Africa subsahariană, dar, uh, de fapt, noi când vom finaliza acest raport, trebuie să ne gândim și la viitorul relațiilor cu statele ACP pentru că până la urmă logica ACP uh, nu o să dispară, deci trebuie să tratăm Africa în globalitatea sa și uh, să spunem Caraibele vor face par, fac parte din uh, America și Pacificul din zona Asia. Deci, până la urmă, Fondul European de Dezvoltare um, se referă la această dimensiune tri continentală. Deci toate aceste lucruri va trebui să le avem în vedere în raport. Dar oricum uh, am depășit cu 24 de secunde timpul care mi-a fost afectat. Sorry now, we're going to... Can, can, yeah, can we thank our guest speakers who came? Putem să le mulțumim acum oaspeților de la prima rundă de discuții, le mulțumim și coraportorilor. Acum începe partea a doua a reuniunii. Haideți să procedăm cât mai rapid, deoarece la 11.30 avem voturile. on, va peut-être commencer, nous sommes déjà... Euh, Dragi colegi, haideți să începem, deja am întârziat. Vă rog frumos. Avem aproape 20 de minute întârziere. Cel de-al doilea grup de discuții se referă la legătura dintre acest nou instrument. Vă rog frumos să ne permiteți să ne desfășurăm lucrările. Aș vrea să știu dacă membrii Secretariatului Parlamentului ar putea să um, și înceteze conversațiile. Deci al doilea grup de discuții era legătura între acest nou instrument și capacitatea Uniunii Europene de a acționa la nivel internațional, de a fi un jucător global mai puternic. Ați remarcat probabil că la audierea de astăzi am modificat puțin denumirea acestui nou instrument. În propunere se vorbește de NDICI, se începe deci cu neighborhood, cu vecinătatea, însă noi am schimbat aici ordinea și vorbim de cooperare pentru dezvoltare, deci punem dezvoltarea pe primul, pe primul loc. Deci acordăm prioritate dezvoltării. Văd că nimeni nu a reacționat la asta, însă poate că e momentul să vedem într-adevăr legătura dintre vecinătate și dezvoltare. Și asta cu atât mai mult cu cât în propunerea pe care am primit-o, propunerea exprimată de mai multe ori de Parlamentul European a fost ignorată. În Parlamentul European am votat, de altfel foarte recent, pentru ca instrumentul de vecinătate să rămână separat. De asemenea, instrumentul pentru democrație și drepturile omului, de asemenea am votat pentru ca acesta să fie separat. Însă, am fost ignorați și vom reacționa la acest lucru în calitate de raportor ai Parlamentului European. Deci această conversație nu se încheie aici. Noi nu acceptăm uh, modul în care este prezentat acest instrument. Acum, v-aș propune să ne reducem puțin intervențiile, deoarece avem întârziere. Le-aș propune celor doi oaspeți să ia cuvântul preț de 5 minute fiecare. De asemenea, vom fi foarte stricți cu intervențiile celorlalți care vor interveni, raportorii din umbră și ceilalți membri, pentru că la 11.30 trebuie să încheiem. Avem un vot în legătură cu uh, premiul Saharov pe care nu putem să-l amână. Domnul Alexei Jones este primul invitat, Senior Policy Officer de la Centrul European pentru gestionarea politicilor de dezvoltare. Și avem de asemenea pe doamna Sonia Reines Givanides, director executiv de la Biroul de Legătură European pentru Construirea Păcii în gestionarea păcii. Domnule Alexei Jones, îmi cer scuze, nu aveți la dispoziție decât 5 minute, după care va lua cuvântul uh, cealaltă invitată. Mulțumesc, voi încerca să respect acest timp alocat. În primul rând, câteva cuvinte despre Centrul European de Gestionare a Politicilor de Dezvoltare. Suntem un think tank cu sediul la Maastricht, uh, înființat în 1986. Avem un birou mic aici la Bruxelles. Principala funcție acestui uh, centru este să urmărească și să oferă consiliere în legătură cu relațiile UE-Africa în mai multe domenii, dezvoltare, comerț, securitate, migrație și multe alte domenii. Lucrez la programul de afaceri externe, deși în acest context am urmărit și analizat propunerile înaintate de comisie. De asemenea, am fost implicați în evaluarea la jumătate de mandat a fostelor instrumente de finanțare externă. Deci vă mulțumesc pentru ocazia de a vă împărtăși punctul nostru de vedere, de a face niște analize acestui instrument. Acum, ca să răspundem la întrebare, cum ne putem asigura că acest instrument va permite unui Europene să acționeze ca un jucător global? În primul rând, e o agendă uh, ambițioasă, să facem ca Uniunea Europeană să devină un jucător global în contextul actual. Uh, și probabil că asta nu se va face doar prin uh, folosirea acestui instrument. Da, instrumentul e într-adevăr un aspect important, însă de unul singur nu poate uh, duce la atingerea acestui obiectiv. Foarte pe scurt, dumneavoastră știți mai bine decât oricine care e contextul actual în care Uniunea Europeană evoluează la nivel internațional, dar și intern. Uh, și UE în ultimii ani s-a luptat să își păstreze relevanța într-un mediu internațional atât de volatil, cu provocări fără precedent și cu noi dinamici care reprezintă clar șanse, însă uh, Uniunii Europene i-a fost destul de greu să reacționeze la aceste noi dinamici, să profite de noile ocazii care au apărut. Agenda 2030 e o ocazie minunată și am auzit însă că Uniunea Europeană încă face eforturi, deci se luptă pentru ca această agendă să aibă o relevanță internațională. Deci atât în vecinătatea noastră cât și la nivel internațional, UE s-a confruntat cu mai multe crize, provocări, dar și la nivel intern există multe semne de întrebare legate de rațiunea de a fi a Uniunii. Brexitul, nou context politic în statele membre sau apropie și alegerile europene. Deci toate aceste elemente influențează mult uh, situația. Să nu uităm că și uh, CFM-ul este acum pe cal de a fi negociat. Acum, cum să facem ca Uniunea Europeană să devină un jucător global? Aici cred eu că se pun două întrebări. În primul rând, cum putem uh, spori uh, importanța Uniunii Europene, abilitatea Uniunii Europene de a uh, închega, de a încuraja agende globale pentru a face față la niște provocări globale care afectează atât Uniunea cât și restul planetei. De asemenea, cum să împăcăm valorile și interesele. Interesele, deci sunt două obiective care trebuie promovate. Trebuie promovate valorile europene, dar trebuie promovate și mm, ocrotite interesele Uniunii Europene în relațiile externe. De acestea sunt punctele de referință ale Uniunii Europene ca actor internațional puternic. Acum, referitor la propuneri. E ceva pe care nu-l spunem prea adesea. Salutăm aceste propuneri legate de noul instrument și din mai multe motive. E o propunere ambițioasă pentru a transforma modul în care Uniunea Europeană reacționează cu restul lumii. Atât la sumele propuse, avem niște creșteri semnificative la rubrica 6, rubrică care în mod interesant nu se mai numește UE ca actor global, ci UE vecinătatea și lumea. Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu mai încearcă să fie un actor global, însă se concentrează pe acele regiuni și interese uh, pe care vrea să le promoveze prin acțiunile sale externe. Deci avem o, poli- o propunere ambițioasă, e ceva radical de asemenea și modul în care se dorește o normalizare, o simplificare a structurii financiare și de asemenea sfera de aplicare e globală, deci propunerile practic sublinează trei uh, zone diferite de acțiune externă. Dezvoltare, cooperare, acțiuni globale și interese comunitare. Deci trebuie să se facă față tuturor acestor aspecte prin uh, acest nou instrument. Voi trece peste mm, această parte a prezentării. Avem mai multe întrebări, însă acum aș vrea să mă concentrez asupra anumitor aspecte care vor fi cruciale pentru a lămuri mai mult situația la negocieri. În primul rând, s-a vorbit mult despre flexibilitate la grupul anterior de discuții. Într-adevăr, salutăm flexibilitatea, aceasta este necesară, însă flexibilitatea de una singură nu e o panaceu, nu e suficientă. Trebuie să considerăm riscurile și compensațiile, ce aduce bun și ce nu, flexibilitatea. Azi dimineață se spunea că trebuie clarificat ceea ce trebuie să facă și ceea ce înțelege fiecare instituție prin flexibilitate. Există diferite căi de a promova flexibilitatea în ceea ce privește resursele sau modalitatea de a te ajusta la circunstanțele care se schimbă, de a găsi noi parteneri. Deci trebuie ținut cont de mai multe dimensiuni. Un alt lucru, flexibilitatea, într-adevăr, trebuie să fie cumva Uh, consfințită în regulament, însă trebuie să ne asigurăm că există flexibilitate și la următoarele etape de implementare, de programare a acțiunilor externe comunitare. Deci e important să avem flexibilitate uh, în toate etapele procesului și de asemenea flexibilitatea nu trebuie să vină uh, în detrimentul altor considerente. Supraveghere parlamentară, mai multă mai mult control al guvernanței și asta se poate face ex ante și ex post, însă e important să avem un echilibru între flexibilitate și previzibilitate și răspundere. Și un al doilea lucru și voi încheia aici. La fel de important este să ne asigurăm că acțiunile externe sunt orientate în mod strategic. Acest uh, instrument are ambiția de a duce la niște acțiuni mai coerente și spuneam anterior că reglementarea instrumentului e esențială pentru a progresa aici, însă e important de asemenea să avem o orientare strategică acestui instrument. Și asta se poate face în diferite moduri. Avem uh, îndoieli în ceea ce privește clauzele de protecție, și așa numitul ring fencing. De asemenea, există provocări la nivel de implementare, deci trebuie să ne concentrăm pe orientarea de acolo. Și acum avem un cadru de politici uh, corect, un consens, avem Agenda 2030, o politică de vecinătate revizuită, avem un cadru de politici strategice Curând s-ar putea să avem și un regulament detaliat pentru a transforma în practică toate acestea. Asta lipsește cumva terenul de mijloc, de... lipsește partea de la mijloc pentru a ne asigura că sunt uh, reunite sinergiile dintre diferitele mm, aspecte. Închei aici, însă sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Vă mulțumim! 8 minute jumătate. Vă mulțumesc pentru precizia cu care ați intervenit. Acum, doamna Sonia Raines Givani, deși vă rog și pe dumneavoastră să vă limitați la 5 minute. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi astăzi. Vreau să vă spun pe scurt că EPLO este o platformă a societății civile independente. Avem 38 de ONG-uri din 16 țări care lucrează pe toate continentele. Voi, voi face o prezentare cât mai scurtă. Mă referi la bugetul comunitar. Acum, întrebarea e ce fel de jucător global își dorește Uniunea Europeană să fie? Noi primim uh, multă finanțare pentru proiecte de dialog structurat, uh, legate de chestiuni de pace și securitate, deci țin să menționez asta din capul locului. Bugetul UE oglindește starea Uniunii și aspirațiile sale identitare. Uh, Bugetul arată că Uniunea Europeană își dorește să fie o zonă de securitate. Contextul internațional e nesigur, există noi provocări pe lângă cele mai vechi și există o marjă aici de intervenție a Uniunii Europene pentru ca aceasta să fie o putere globală. Însă, cum face asta? E clar că acum uh, se încearcă să se vadă din ce ingrediente e constituit spiritul european, cum putem înainta politicienii încearcă să afle cum pot face Uniunea mai atrăgătoare față de cetățeni. Unii spun că Uniunea va fi uh, mai atrăgătoare dacă se va concentra pe securitate. Acum, dacă dăm curs și alimentăm uh, friciile pentru a crește capacitatea de apărare, nu cred că asta e calea pentru a-i atrage din nou pe cetățeni de partea proiectului european. Trebuie să ne gândim la chestiuni complexe pe termen lung. Uh, Poate că abordarea noastră nu e atât de eficientă. Poate nu e atât de eficient să intervenim pe partea asta pentru a da sentimentul securității. Poate că ar trebui să ne gândim la alte modalități prin care UE poate soluționa conflicte internaționale. Uh, cu sau în ciuda Rusiei, uh, a Chinei și a Statelor Unite. Avem tratatul de la Lisabona, avem uh, strategia globală din 2016 care ne oferă orientare în acest sens. De când există strategia globală, am văzut că acum se concentrează atenția asupra politicii de securitate și apărare. Principalele progrese se fac în ceea ce privește cooperarea militară, de avem Fondul de Apărare European și PESC. Ne întrebăm dacă aceste investiții atât de costisitoare în securitate vor uh, atinge obiective. Un exemplu clar s-a referit la CBSD, schema pentru capacitate. E un articol tematic uh, din regulamentul PES, care e inclus în textul regulamentului, dar e și o zonă de cooperare geografică și avem aici uh, uh, nu există un prag în ceea ce este finanțarea, nu există nicio referință specifică la drepturile omului. Mai mult, un fel de CBSD sau de pregătire militară apare și în instrumentul pentru cooperare militară. Unii numesc acest lucru facilitatea de pace europeană. Aici noi îi cerem Parlamentului European uh, să vadă care e rolul său de supraveghetor, dat fiind că e un instrument non-bugetar. Acum, e clar că, din punct de vedere politic, anumite programe sunt atragătoare, însă haideți să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și cu alte guverne care au investit miliarde în acest domeniu, pentru ca ulterior să afle că există multe neajunsuri și pericole. Acum, în ceea ce este CFM-ul, ne-am dorit ca bugetul să fie o cale prin care Uniunea Europeană să fie un actor pentru pace mai eficace și să implementeze o abordare preventivă în ceea ce conflictele și crizele. Deci noi ne concentrăm pe securitatea umană pe termen lung. Și ultima oară când am venit aici ne-am concentrat mult pe uh, comparația între instrumentul pentru pace și elementele din acest instrument care funcționează bine. Salutăm uh, faptul că în această propunere se păstrează modalitățile de finanțare de la articolul 3, mecanismul de livrare în ceea ce privește flexibilitatea, acțiunile întreprinse, accesibilitatea, uh, construirea de pace, indiferent de locația geografică. Și de asemenea există și o, echipă specială de experți care se ocupă de pace și stabilitate. E un element esențial care trebuie menținut. Acum, în ceea ce privește propunerea NDICI, Salutăm finanțarea exter- uh, suplimentară pentru acțiunile externe, inclusiv pentru cooperare și dezvoltare, trimiterea explicită la pace, includerea prevenirii conflictelor și a păcii peste tot, însă ne îngrijorează faptul că nu există un obiectiv special pentru prevenirea de conflicte și recomandăm să se analizeze acest lucru. Dacă nu avem un astfel de instrument, s-ar putea să fie un element de care să nu se țină cont la implementare. Acum, uh, Uh, perspectiva de gen. S-a discutat despre asta anterior. Aș vrea însă acum să se facă o trimitere la mm, implementarea concretă. Deci dacă avem doar o trimitere, nu e suficient. Vrem să se vorbească despre uh, prevenirea conflictelor peste tot, despre cerințele juridice din acest domeniu și despre o evaluare a uh, includerii perspectivei de gen. Există aspecte specifice ce țin de preîntâmpinarea conflictelor care nu sunt incluse în regulament sau în anexele propunerii. Și ne îngrijorează faptul că actualele acțiuni cruciale pentru UE ca actor de pace nu sunt incluse. Avem amendamente specifice, nu voi intra însă în detalii. Închei spunând că e o ocazie ca Uniunea Europeană să-și uh, reconsidere rolul său pe viitor să ne gândim la ce fel de securitate vrem, pentru cine și cum vom obține această securitate. Doamna Mogherini spunea că întâi că bugetul trebuie să urmeze politicile și e nevoie de o abordare echilibrată. Propunerea poate fi îmbunătățită, aștept să colaborăm uh, cu toții în vederea acestui lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Acum trecem la următorii, la raportorii din umbră Conservatorii nu au numit un raportor din umbră. Doamna Șache era în sală, însă a părăsit sala pentru verzi. Domnul Michel Raymond nici el nu este în sală. Nu, a schimbat. Doamna Heidi Hautala este pentru verzi. Da, foarte rapid. Eu revin la întrebarea făcută la primul grup de discuții. Modul în care acest instrument contribuie la pace și stabilitate. Doamna Reines Givanides, Givanides spunea că articolul 9 de la CBSD și de clădire și de construirea capacităților militare E, sunt foarte detaliate dacă e să comparăm cu restul textului. Întreb Comisia și SEA-ul dacă chiar pe asta veți pune accentul, asta veți stimula în spiritul acestui nou instrument, deci nu va exista o limită aici financiară în ceea ce privește flexibilitatea pentru a încuraja mm, construirea de capacități militare regret faptul că parcă s-a pierdut cu totul ideea de securitate a oamenilor. Mă gândesc și la contextul ONU de obiective de dezvoltare durabilă. Deci cum putem reintroduce securitatea oamenilor în general în acest nou instrument? Vă mulțumesc. Doamna Lözing de la Verzi. De la Goie, mă scuzați. Ich schließe auch. Mulțumesc mult. Subscriu și eu la uh, cele spuse de colegii de pe podium și doamna Hautala. Și repet încă o dată pe scurt uh, întrebările adresate. Ce fel de jucător global dorește să fie UE? Ce orientare strategică este corectă pentru a crea pacea și pentru ca Uniunea Europeană să lucrează ca și activist în uh, serviciul păcii să fie recunoscut ca atare. Eu cred că printr-un uh, transfer uh, către mai multe investiții militare, acest lucru nu poate fi atins. În instrumentul European Peace Facility mm, nu prea se mai regăsesc instrumente civile, iar prin această contopire, așa cum spunea și doamna Hautala, 20 de instrumente civile au fost eliminate pentru înțelegerea acest lucru aș dori să uh, dau citire câteva care nu mai există. Mobilizarea și reintegrarea foștilor luptători reabilitarea victimelor, concentrarea pe legislație și măsuri în domeniul justiției, combaterea terorismului și așa mai departe. Pentru a înțelege despre ce e vorba, ce putem face, dragi colegi, pentru a controcara acest uh, transfer și pentru a reintroduce măsuri de uh, menținere a păcii de natură civilă. Uh, Vă mulțumesc pentru FDD. Domnul Castaldo este raportor de numbră, însă nu îl văd în sală. Aș vrea să știu dacă mai ceru cineva cuvântul. Doamna Linda McEwen, din partea socialiștilor. Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Jones. Spuneați, cre... știu că ați spus repede, spuneați, vorbeați despre clauze de crotire și despre niște prevederi foarte limitative. Impactul acesta asupra flexibilității. Înțeleg, dacă ai multe obiective, subobiective, ai și parteneriate cu aceste țări. Însă cum poți să ai niște clauze de protecție așa cum și-ar dori eurodeputații, și anume ca finanțarea să respecte politicile de gen, de radicarea sărăciei. Deci dacă n-ai obiective, ce propui, ce poți să ai în locul acestora? Colegul polonez care trebuia să cu, ia cuvântul nu este aici. Știu că l-a înlocuit pe domnul Corvin Miche domnul Soșnerț. Mulțumesc. Cum să poți să în conflicte cu acest instrument fără să risipești fondurile? Bani care pot să ajungă în mâinile corupților, care cine știe ce vor face cu acești bani. În al doilea rând, de ce vrem să promovăm ideologia de gen dacă nu există un acord uh, în ceea ce privește acest lucru între statele membre? Nu există niciun acord în ceea ce privește egalitatea de șanse. Și aș vrea să spun că, practic, orice directivă sau rezoluție a Parlamentului European încalcă acest principiu deoarece se dorește o privilegiare a femeilor. Cu orice preț, dacă vrem să promovăm asta pe tot în lume, haideți să facem în ordine la noi acasă, să înțelegem ce anume înțelegem prin egalitatea de șanse, ce uneori nu prea e clar. Ce bine compris, vous avez un problème avec le Parlement, pas avec... O problemă cu Parlamentul, de cât înțeleg eu, nu cu UE ca actor global. Însă, în fine, poate putem soluționa asta altă dată. Acum, văd că nu a mai cerut nimeni cuvântul. Vă mulțumesc pentru intervenție. Avem întârziere, spune domnul Freda. Mă îndrept acum către celelalte instituții. Dau din nou cuvântul domnului Felix Ferlandeșo pentru 3 minute. Thanks. I think some of the questions that... Mulțumesc. Eu voi răspunde și în scris la întrebări. Eu sunt Hilde Herderman, șef uh, al Serviciului pentru Instrumente de Politică Externă de la Comisie. Trei observații. Modul în care UE își desfășoară politica externă, așa cum um, a spus Foderica Moderini, e uh, ca UE să fie o forță de pace și stabilitate de parteneri fiabili care caută soluții benefice pentru toate părțile, să avem un multilateralism bazat pe reguli. Și acest instrument a fost elaborat tocmai pentru a sprijini acest obiectiv. Și făcând asta, ne-am gândit că, în primul rând, trebuie să ne bazăm pe ce s-a făcut până acum. Așa cum au spus uh, oaspeții, actualul instrument pentru pace și stabilitate – și instrumentul de parteneriat sunt elaborate în așa fel încât să sprijine obiectivele de prevenire a conflictelor, de gestionare a crizelor și de construire a păcii. Să avem niște alianțe pentru multilateralism. Aceste instrumente ajută Uniunea Europeană să devină un lider mondial în aceste domenii și dau rezultate bune funcționează pe baza unor modalități uh, rapide și specifice și flexibile care vor fi păstrate și consolidate în uh, propunerea pentru NDICI. Asta se va oglindi în uh, capacitatea ultra flexibilă și ultra rapidă prevăzută la pilonul de reacție rapidă, care va avea o, o sferă de aplicare globală cu un buget de 4 miliarde. Deci păstrăm și consolidăm ce funcționează bine. Acum, la întrebările specifice ridicate de mai mulți uh, colegi, obiectivele și flexibilitatea instrumentului uh, de cooperare se, va, se vor păstra. Instrumentul va fi transpus uh, în întregime în EDCI cea mai mare parte, pilonul de reacție rapidă, face parte din noul pilon pe această temă din NDICI și partea mai mică de construirea păcii și amenințări globale rămâne, va rămâne la partea tematică pentru stabilitate globală și pace. Vreau să vă uh, asigur pe toți că obiectivele care guvernează acest uh, instrument vor fi transpuse în întregime în uh, noul instrument NDICI. Însă, din motive de economie legislativă, ne-am limitat la reluarea uh, obiectivelor foarte detaliate care apar în regulamentul actual. Deci acestea nu au fost incluse, însă asta nu înseamnă că nu sunt acoperite și auzind ce aud din partea eurodeputaților, vă spun că suntem dispuși să includem un nivel de detalii mai mare în noua propunere. A treia observație. Care e legătura tuturor acestor lucruri cu alte acțiuni de sprijinire a păcii și stabilității? După cum stau lucrurile în ziua de astăzi, bugetul pentru pescare finanțează crizele de gestionare Uh, gestionarea crizelor uh, civile, deci nu este introdus aici, e separat, deci pe de o parte, dar vor fi uh, acoperite operațiunile de la mecanismul Atena, însă pe de altă parte vom avea o construcție a capacității care e acoperită de capacitatea africană, însă se va face la nivel global. NDICI și aceste instrumente suplimentare vor păstra și consolida ceea ce există acum pentru ca UE să fie un jucător și mai puternic în ceea ce privește pacea și uh, un multilateralism bazat pe reguli. Domnul Milian Feram, director de strategie din partea Direcției Generale Vecinătate, NIR. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am cer să încerc să mă concentrez mai mult pe partea de instrument de vecinătate pe care au fost mai multe întrebări, însă poate dacă îmi permiteți să revin la obiectivul general al instrumentului. Cred că suntem confruntați cu o confruntare dublă. Pe de o parte, să încercăm să oferim acțiune globală pentru ceea ce am identificat Uh, ca fiind uh, provocări globale, dar fără a ne dilua politicile individuale. Până la urmă, asta este uh, întrebarea cheie. În acest sens, am încercat să folosim două instrumente complementare. Flexibilitate pe de o parte și pe partea asta au fost de asemenea multe discuții, dar pe de altă parte și menținerea specificului politicilor individuale. Și aici, uh, din perspectiva vecinătății, avem trei elemente cruciale. În primul rând, să menținem specificul politicilor de vecinătate cu includerea finanțării în cadrul instrumentului. Și pentru noi, un singur instrument nu înseamnă o singură politică. Acest lucru se va încadra uh, în același timp cu menținerea abordărilor diferite, politica externă, unde continuăm relațiile specifice cu țările prin intermediul unor acorduri de parteneriat, priorități în cadrul parteneriatelor, acorduri de asociere acolo unde există. O cadru de politică rămâne neschimbată, se schimbă um, modul în care a fost conceput um, finanțare pentru aceste politici. În ceea ce privește um, performanțele pentru politic în domeniul vecinității, se includ aici um, și criterii suplimentare, cum ar fi mobilitatea în domeniul migrației, mai avem uh, criteriile de respectare a drepturilor omului, dar și reforme economice, care ar fi criteriile pentru uh, a răspunde uh, performanței și a o răsplăti și aceste chestiuni uh, vor uh, fi menținute în propunerea pe acest instrument global. În ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, care este un element foarte important, continuăm să funcționăm pe aceleași modalități. Dacă îmi permiteți să închei, în ceea ce privește instrumentele de astăzi, față de instrumentele de astăzi, nu Uh, pierdem nimic, dar cu noi instrument propus câștigăm față de ceea ce avem astăzi cu fonduri cu destinație precisă, ceea ce în propunerea comisiei uh, consemnează o creștere față de situația actuală și, de asemenea, accesul la un fel de tampon de siguranță pentru situații de urgență. Dacă ne uităm la situația din Siria, Libia, Ucraina, această construcție cu, pe de o parte, fonduri destina, cu destinație precisă pentru politici specifice în domeniul vecinătății, combinat cu um, canalele de urgență și acest um, rezervă tampon um, Sigur că flexibilitatea trebuie bine gestionată și aici suntem dispuși să cooperăm, să ascultăm uh, opțiunile dumneavoastră uh, cu privire la mm, bună de gestionare a acestor priorități în conformitate cu bazele instituționale așa cum sunt ancorate în tratat. Cred că ceea ce este important pentru noi este că vedem această propunere ca ceva care vine cu flexibilitate suplimentară pentru politica de vecinătate, nu ca ceva care diluează această politică. Mulțumesc foarte mult! Trei minute, Filiberto Filibronde din partea SAE. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă fac ecoul comentariilor Lidiei Ferran Uh, care a intervenit adineauri uh, și atunci când uh, e vorba de drepturile omului. Domnul președinte a spus că poziția exprimată de Parlament nu a fost ascultată. Dar atât în ceea ce privește vecinătatea, cât și drepturile omului, obiectivele, modalitățile, sumele de implementare au fost menținute, pot fi chiar consolidate, dacă cu toții ne dorim acest lucru. Cred că în panelul anterior s-a făcut un comentariu cu privire la uh, faptul că anumite modalități de intervenție pentru sprijinirea drepturilor omului și apărătorilor drepturilor omului ar putea fi uh, ar putea să lipsească noul instrument propus, dar de fapt nu este cazul. Toate aceste modalități se mențin și pot fi analizate în continuare. În uh, dezbaterea de început, dar și în cea actuală, s-au făcut comentarii oarecum uh, diferite, și anume că în regulament o serie întreagă de obiective specifice au ar fi fost diluate, dar apoi când este vorba de securitate, că poate există un exces de detalii în cadrul acestui instrument. Acum le-am pus la dispoziția statelor membre informații cu privire la ceea ce era prezent în anumite regulamente și care uh, nu, uh, chestiuni care nu se regăsesc în acea actuală propunere de regulamente în DICI, uh, se regăsesc însă în anexe. De aceea nu am vrut să venim cu o formule foarte rigide și uh, detaliate la nivelul textului dispozitiv. Permiteți-mi să menționez ceva cu privire la ECDPM sau ceea ce s-a descris de către ECDPM ca fiind uh, un uh, scop extins. Deci este vorba de obiective globale, dar în același timp și de interese UE. Cred că este un concept important pentru că interesul UE inter- și obiective globale și obiective de dezvoltare nu ar trebui să um, se contrazică. Trebuie să găsim sinergiile necesare pentru că într-o lume a interconectării, precum cea de astăzi, nu vedem nicio diferență atunci când ne uităm la gestionarea unor fenomene complexe, precum creșterea populației, migrație, delocalizări, instabilitate. Nu vedem cum anume interesul țărilor noastre partenere ar putea fi diferit de cel al nostru. Desigur, agenda pentru dezvoltare sustenabilă reprezintă o platformă pentru a genera această, aceste interese comune, de la că nu uităm la migrație sau la uh, Uh, izvorul insecurității și instabilității, cred că putem împărtăși multe cu partenerii noștri și de aceea acest instrument uh, a fost uh, construit într-o manieră deschisă. Și în ultimul rând, programarea. Programarea a fost uh, denumită ca fiind ceva lipsă de către CDPM. Uh, Uh, din potrivă, în consultare cu țările partenere și cu statele membre și cu Parlamentul, vom încerca să vedem cum ne organizăm asistența pe termen lung pentru statele și regiunile din lume și cred că uh, despre asta este vorba atunci când vorbim despre programare. Mulțumesc, voi da cuvântul din nou invitațiilor noștri, dar uh, nu mai mult de două minute pentru fiecare. Alexei Jones. Thank you. Thank you. Mulțumesc că voi fi succint. Înainte de a răspunde la întrebările specifice legate de garanții, în ceea ce privește acea porțiune mediană lipsă, este vorba între cadrul de reglementări și programul. Ambiția acestui instrument și a SAE este de a răspunde trecând de la ajutor pentru dezvoltare către o uh, acțiune externă mai coerentă și mai strategică și se pare că între actualul cadru de politici și partea de programare unde se vor face decizii concrete există o parte mediană lipsă care să vină cu orientări pentru implementare. În ceea ce privește abordarea geografică, regională, prioritățile aferente și ținând cont de uh, acțiunea în ansamblu a SAE. Cum anume, așadar, ajutorul pentru dezvoltare se raportează la alți piloni ai acțiunii externe europene. Și aici uh, poate lipsesc anumite părți, precum uh, cea geografică și cea climatică. Vă dau un exemplu nu există o agendă strategică 2030 în domeniu. Acest lucru ar putea constitui o orientare suplimentară pentru a vedea cum se pot implementa concret aceste opțiuni de către SAE. În ceea ce privește garanțiile și destinația precisă a fondurilor, nu vrem să replicăm rigiditatea și o abordare tip silos. Trebuie să găsim așadar acest echilibru între ceea ce este în regulament, ce trebuie și poate fi controlat și uh, să transparentizăm lucrurile, um, ceea ce privește cheltuirea fondurilor, dar credem că garanțiile constituie două aspecte rigide. Ar trebui abordate, dar nu în cadrul regulamentului. Dar probabil chestiunea garanțiilor nu trebuie abordat în cadrul regulamentului ca atare. Mulțumesc, Sonia Rance și Giovanni Des. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește securitatea, nu am vrut să spun că există un exces de detalii uh, în aceste uh, propuneri. Este un exces de abordare pe securitate la nivelul bugetului. Organizațiile societății civile care acționează în zone de conflict și zone fragile și afectate nu spun că securitatea nu este importantă, ci spunem că securitatea cui și aceste investiții foarte ridicate în uh, facilitatea europeană pentru pace, nu știm cum vor fi uh, avute în vedere uh, drepturile omului și securitatea umană și aici uh, trebuie un control și din partea Parlamentului pentru că societatea civilă va analiza lucrurile în funcție de cum a funcționat și în trecut și dacă ne uităm la Afganistan și multe alte locuri, vom vedea că această abordare n-a fost foarte eficientă. Se spune că nu există niciun instrument civil pre propus, uh, dat fiind faptul că acest instrument nu conține nicio acțiune civilă, poate că Parlamentul ar trebui să solicite o schimbare de nume. Poate facilitare pentru cooperare militară. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru trei minute acum cu raportorul Antonio da. Panzeri. Obviamente ringrați. Mulțumesc, Cristian. Evident că aș dori să mulțumesc și eu aspeților noștri. Cu siguranță vom fi atenți astfel încât considerentele strategice să fie tratate corespunzător în activitatea pe care o desfășurăm. Aș dori să transmit două mesaje finale, sper eu, clare. În primul rând, faptul că flexibilitatea în sine nu rezolvă probleme, pentru că poate fi utilizată într-o manieră pozitivă pentru a furniza mai multă eficacitate acțiunilor Uniunii și în acest sens consider că este decisiv să definim mai bine detaliile. Însă poate fi folosită și greșit, pentru că da, că <clears throat> există prea multă discreționalitate din partea uh, comisiei, atunci uh, devine o problemă. Al doilea mesaj, așa cum ați auzit, este o dezbatere deschisă în jurul acestui instrument unic, iar misiunea celor patru coraportori este de a da Parlamentului European o muncă bazată pe acest proiect al instrumentului unic propus de comisie. După care se va deschide o etapă de discuții, de amendamente. Aș dori să avertizez Consiliul și Comisia foarte clar că încheierea pozitivă a acestei dezbateri se va lega strâns de obținerea unei puteri mai mari de control și de decizie din partea Parlamentului European, pentru că în lipsa acesteia suntem cu toții liberi oricum. În orice caz, despre toate acestea vom discuta pe 15 octombrie împreună cu AFET și DEVE într-un atelier comun și încercăm ca până la finele lunii octombrie să încheiem cu un răspuns rezultat pozitiv. Mulțumesc! Linda McGavin, observații finale. Dragi colegi, tot ceea ce vreau să spun este că avem un calendar foarte strâns acum pentru a avansa cu acest proiect legislativ. Cu toți raportorii lucrează din greu, este dosarul cel mai important uh, între momentul actual și alegeri și mulțumesc încă o dată tuturor uh, experților și oaspeților noștri.